Barroso în legătură cu programul legislativ și de lucru al Comisiei pentru 2010. Pe lângă președintele Comisiei Europene, sunt prezenți și alți reprezentanți ai Comisiei Europene. Deci, Comisia este reprezentată aici puternic pentru că acest subiect este important pentru ei și pentru noi. A trebuit să scurtăm puțin acest punct de pe ordinea de zi ca urmare a schimbărilor de pe ordinea de zi. Și de aceea, după declarația domnului Barroso, vor urma o serie de intervenții ale vorbitorilor grupurilor politice pentru a face posibil un răspuns politic la declarația președintelui Comisiei în legătură cu programul de lucru pe 2010. După acest lucru, domnul, domnul Barroso va avea cuvântul din nou pentru a răspunde la remarcile făcute de președinții grupurilor politice. Domnul Barroso, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru prezență. Uh, nu a fost uh, ușor să uh, venim la Strasburg. Mulți eurodeputați însă nu au ajuns încă nu au ajuns, deci prezența nu este foarte mare. Însă am decis să continuăm eh, sesiunea de la Strasburg, însă fără voturi. Este vorba de o situație excepțională în această plenară. Aveți cuvântul, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Am plăcerea să vă prezint astăzi primul program de lucru al Comisiei, care este primul program de lucru după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și fac acest lucru împreună cu aproape toată echipa mea din Comisia Europeană ca semn de respect pentru Parlamentul European. Acest program reprezintă un moment decisiv pentru Europa pentru că acum trebuie să acționăm. Acest program decurge din dialogul nostru politic după consultări intense fondate pe orientările politice pe care le-am prezentat pentru cei cinci ani care urmează. Parlamentul în septembrie mi-a uh, acordat responsabilitatea pentru acest mandat. Ca urmare a uh, unor audieri profunde, uh, colegiul a primit votul dumneavoastră de încredere în februarie. Cu alte cuvinte, acest program de lucru uh, ne re, reprezintă o convergență cu forțele politice dintre instituțiile noastre. Este o bază solidă pentru a ajunge la rezultate ambițioase. Prima noastră prioritate trebuie să rămână ieșirea din criză și asigurarea unei creșteri durabile. Există chestiuni urgente. Am dezbătut recent rezultatele Consiliului European. Printre altele, mecanismul de susținere financiară pentru Grecia a fost creat în 11 aprilie. Comisia are un rol important în punerea în aplicare a acestui mecanism. Aceasta este consecința logică a faptului că Comisia s-a implicat puternic de la început în această problemă, căutând o soluție crizei financiare prin care trece Grecia pentru a menține în același timp stabilitatea în interiorul zonei euro. Am, am respectat uh, în același timp prin principiul solidarității și cel al responsabilității. Însă trebuie să facem și mai mult. Trebuie să ne întrebăm de ce au apărut aceste probleme și pentru ca ele să nu se repete. Din acest motiv, vom revedea pactul de stabilitate și creștere pentru a uh, vedea uh, cum putem revizui politicile economice dincolo de problema unică a deficitului. Vorbim aici despre zona euro care trebuie să fie la înălțimea provocările și poate trebuie să se folosească de toate posibilitățile oferite de tratatul de la Lisabona. De aceea, luna viitoare vom prezenta o comunicare în legătură cu coordonarea uh, consolidată a politicilor economice. Uniunea trebuie să consolideze sistemul și să țină cont de o serie de riscuri și dezechilibre economice. Avem nevoie de îmbunătățirea mecanismelor interne prin structuri mai solide și o abordare mai bine coordonată pentru a da finanțelor publice o traiectorie viabilă și un cadru propice unei dezvoltări și redresări mai durabile. Doamnelor și domnilor deputați, în ultimele 18 luni am înaintat spre un sistem financiar mai etic, mai solid și mai responsabil. Trebuie să continuăm pe acest drum, să uh, eliminăm lacunele existente și să ne asigurăm că structurile noastre de supraveghere evoluează continuu. Sunt convins că propunerea noastră în legătură cu fondurile alternative și capitalurile de investiții va ajunge într-o fază decisivă. Comisia consideră că autoritățile legislative se vor ralia obiectivului nostru comun și anume ca să avem o nouă arhitectură de supraveghere operațională la începutul anului viitor. În 2010, Comisia va prezenta mai multe propuneri în domenii cheie, cum ar fi piața produselor derivate, sistemul de garantare a depozitelor și piețele protecția consumatorului obișnuit va primi o atenție specială. Ne referim aici și de aici și la credit default swaps și vom propune linii directoare în legătură cu falimentul instituțiilor bancare. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, această comisie a prezentat strategia pe 2020 chiar de la începutul mandatului său. Am încercat să punem Europa din nou pe picioare printr-o dezvoltare inteligentă și uh, durabilă. Trebuie să conlucrăm acum cu Parlamentul, cu statele membre și uh, cu Comisia pentru a uh, susține acest impuls. Economia socială uh, și de piață până pe 2020 va necesita colaborarea tuturor nivelurilor societății și a, a, acțiunile noastre trebuie să aibă valoare adăugată europeană. Agenda digitală pentru Europa, o politică industrială completă, un plan european pentru cercetare și inovare, o Europa eficientă, noi aptitudini pentru ocupări noi și lupta împotriva excluziunii sociale. Aici Europa poate să uh, facă pași înainte. Trebuie să avem o economie care să fie rezistentă schimbărilor climatice. Sectoarele de transport și energie vor uh, primi o atenție specială în acest an pentru ca Europa sustenabilă să devină avantajul nostru competitiv. Piața unică ține de competitivitate și de prețuri acceptabile. Trebuie să ne să utilizăm întregul potențial al Europei. Prin cercetare și dezvoltare. Aducând piața, piața unică în secolul 21, stabilim o nouă, propun, o nouă prioritate pentru comisie care va trebui să se concretizeze până în 2012. Acest lucru va face subiectul unui, unui raport din partea lui Mario Monti. Puterea unei societăți stă în oportunitățile create pentru cetățeni. Trebuie să încurajăm ocuparea și coeziunea socială ceea ce înseamnă că trebuie să fim pregătiți să uh, susținem sectoarele emergente care vor duce la noi locuri de muncă. Avem nevoie de oameni calificați pentru a facilita tranziția economică. Acest lucru înseamnă că trebuie să depășim efectele crizei asupra tinerilor prin formare. În acest sens, uh, se va constitui o platformă europeană împotriva sărăciei, pentru a lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Această agendă este o contribuție la îndeplinirea principiilor noastre pentru coeziune economică, socială și teritorială. Domnule președinte, stimați membri, preocupările și bunăstarea cetățenilor europeni vor rămâne în centrul preocupărilor Comisiei. Planul de acțiune de la Stockholm, care va fi adoptat de Comisie astăzi, uh, pune accentul pe asigurarea beneficiilor din integrarea uh, zonei de securitate, libertate și justiție uh, vor fi în beneficiul cetățenilor. Comisia pune cetățenii în centrul politicilor noastre prin facilitarea exercitării drepturilor concrete. Se susține o Europa deschisă și sigură uh, cu lupta împotriva uh, criminalității transfrontaliere. În domeniul securității și justiției, în ultimii 10 ani am trecut de la aplicarea uh, unor tratate la politici comune. Rezultatele sunt impresionante, însă avem nevoie acum mai mult decât oricând să de uh, valori europene care trebuie să fie apărate. Și acest cadru este creat de Tratatul de la Lisabona. Planul nostru de acțiune conține măsuri pentru dezvoltarea măsurilor deja existente în acest domeniu și la nivel global. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona ne dă instrumentele pentru a putea arăta o ambiție crescută. Parlamentul European are un rol crescut. Eh, deciziile în Consiliu pot fi luate mai ușor. Astfel, revizuirea judiciară din partea Curții de Justiție va consolida răspunsul Uniunii la așteptările și preocupările cetățenilor. Atunci când ne uităm la strategia 2020, trebuie să ne referim și la anumite trenduri pe termen lung care a, au Uh, impact asupra vieții cetățenilor. Acțiunea de acum va avea efecte în viitor. Trebuie să ne gândim la viitorul pensiilor pentru a asigura durabilitatea și uh, nivelul adecvat al sistemelor de pensii. Acum, majoritatea pârghiilor necesare sunt la nivel național, însă noi trebuie să încercăm să ne asigurăm că și Europa își va aduce o contribuție majoră. În domeniul extern avem un vicepreședinte al Comisiei și tratatul de la Lisabona ne permite să constituim o politică externă mai coerentă. Putem să conlucrăm cu partenerii noștri pe probleme care țin de la accesul la piață la celelalte priorități. Vom proteja rolul Europei pe piața mondială, de exemplu prin G20 Trebuie să promovăm și politici energetice pentru a asigura energia sigură, durabilă și la un preț acceptabil pentru cetățenii europeni. Trebuie să propunem un plan european de acțiune până în 2015 la summitul pentru obiectivele mileniului. Consiliul va trebui să pregătească o poziție comună a Uniunii Europene la septembrie pentru a adopta un plan global de acțiune pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului până în 2015. Este vorba aici de solidaritatea cu cei mai vulnerabili din lume. Și, în final, am, vom, după cum am convenit cu Parlamentul, vom publica procedura de revizuire bugetară la, în acest an. Va trebui să folosim resursele financiare ale Uniunii Europene în modul cel mai eficient. În paralel, vom face uh, evaluări detaliate ale zonelor cheie, inclusiv agricultură. Parlamentul va fi uh, un însoțitor al Comisiei în toate punctele revizuirii bugetare. Domnule președinte, domnule deputați, Vreau să vă explic înainte de a termina câteva inovări în programul de lucru. Acest program trebuie să acorde un cadru corect pentru ca instituțiile să poată să uh, consolideze politicile lor. Trebuie să fim mai politici și trebuie să reflectăm provocarea multianuală a inițiativelor și a scar- scărilor. Programele de lucru din viitor trebuie să reprezinte o demonstrație clară a relației speciale pe care eu și Comisia vreau să o avem cu Parlamentul. Acest program identifică 34 de inițiative strategice pe care ne angajăm să le prezentăm până la sfârșitul lui decembrie. Este o agendă foarte ambițioasă pentru următoarele 8 luni. În același timp, programul include multe din inițiativele pentru 2010 și uh, mai departe. Această listă indicativă indică punctele pe care Comisia vrea să le abordeze în următorii ani. Nu toate din aceste inițiative vor duce la propuneri concrete. Trebuie să evaluăm care puncte trebuie să uh, în legătură cu care puncte vrem să înaintăm și, cu, și cărora trebuie să le acordăm prioritate. Trebuie să adoptăm adaptăm trendurile multianuale. Această abordare va fi mai transparentă, transparentă și mai predictibilă pentru toți actorii implicați, dându-ne flexibilitatea de a reacționa la evoluții neprevăzute. Ultimii ani ne-au arătat că nu putem să avem o abordare inflexibilă, trebuie să reflectăm realitatea. Programul de lucru al Comisiei pe care îl prezentăm astăzi pentru 2010 este un program, este un cadru ambițios, dar realist pentru următorul an. Realistic pentru că dacă instituțiile uh, vor coopera în interesul cetățenilor, rezultatele vor fi atinse. Necesar pentru că nu putem să continuăm ca și până acum și ambițios pentru că avem acum nevoie de o Europa puternică pentru a acorda cetățenilor beneficiile pe care aceștia le, le așteaptă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare atât de ansamblu a inițiativelor Comisiei în legătură cu următoarele 8 luni până la sfârșitul anului. Și acum vom da cuvântul grupurilor politice. Aș dori să vă spun că partenerul strategic la care ați făcut dumneavoastră referire, domnule Valorso, este extrem de important pentru noi. Noi facem o diferență între um, organul legiuitor și cel executiv, însă modul în care ne comportăm este foarte clar analizat de către opinia publică și de aceea ne-a bucurat foarte mult să auzim cele spuse de domnul președinte în legătură cu această cooperare foarte strânsă între Parlamentul European și Comisie și au venit aici foarte mulți comisari, ceea ce pentru noi reprezintă un semnal foarte clar că, până la urmă, Comisia își respectă angajamentele și acum dăm cuvântul uh, lui Iosef Saier din partea PP, vor avea cuvântul toate grupele politice. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Azt pedig annak tekintjük, aminek szánták, hogy jelen van a bizottság, vagyis a parlament Iran. Salutăm uh, intervenția Comisiei Europene și ne bucurăm foarte mult să constatăm uh, că se are în vedere o cooperare cu Parlamentul European și salutăm prezența dumneavoastră tuturor aici. Totuși, este regretabil faptul că am pierdut deja câteva luni din acest an 2010. Tratatul de Lisabona a intrat prea târziu în vigoare și acest lucru nu ne-a permis să ajungem la un echilibru între proiectarea și punerea în aplicare a programelor legislative și reușim să restabilim acest echilibru începând cu acest an. A intrat în vigoare tratul de la Lisabona și nu avem niciun fel de obiecție, nici Parlamentul, nici Comisia și nici Consiliul și nu avem niciun motiv să nu ne mai apucăm de treabă. Trebuie să susținem interesele cetățenilor noștri și trebuie să le garantăm o bunăstare pe care o merită. Partidul Popular European a formulat două liste de puncte în legătură cu programul de lucru pe care vi le-am prezentate. E vorba de dezideratele pe care le dorim îndeplinite și este și o altă listă, o listă de activități pe care am dorit să o vedem realizată din partea Comisiei. Am dorit din partea Comisiei ca aceasta să aplice o altă abordare. Nu am dorit ca aceasta să aștepte să vină luna octombrie în care să se analizeze numărul de propuneri legislative, pentru că deja în octombrie, dacă suntem în urmă, nu ne mai putem pronunța noi Parlamentul în legătură cu inițiativele legislative ale Comisiei. Aceste proiect legislativ și acest program de lucru nu trebuie să fie pus la punct sub formă de program de lucru a regimelor comuniste, precum în regimurile comuniste, pentru că uh, programele cincinale se știa foarte bine că erau de nerealizat și nu se realiza din acestea decât o mică parte nu dorim, sigur, să se mai întâmple și acum acest lucru în ceea ce privește programul de lucru al Comisiei. Multe dintre guverne se află în uh, dificultate pentru că se respectă totuși limitele de deficit prevăzute. Suntem cu toții în aceeași barcă. Grecia și Ungaria au aceeași, se confruntă cu aceeași situație extrem de dificilă și am uh, dori și Comisia să ne spună care sunt acele țări care nu respectă aceste reguli. Și domnul Sețeni a spus că cel care ascunde realitatea și care nu spune adevărul nu face altceva decât să contribuie la uh, proliferarea răului. Eu nu înțeleg de ce nu dorește Comisia să spună foarte clar cine este răspunzător de această criză. Cred că guvernele statelor membre au această răspundere. Comisia ar fi trebuit să spună acest lucru clar și inechivoc. De asemenea, ce mai trebuie să mai fac totuși comisia ca răspuns? Am dorit din partea comisiei ca aceasta să pună la punct un program pentru a recrea locuri de muncă și pentru a asigura ocuparea forței de muncă. Locurile de muncă în Europa reprezintă cel mai important lucru și acesta ar trebui să fie principiul de bază în uh, măsurile pe care le luăm. Firește, trebuie ca în momentul în care discutăm cu cetățenii să folosim un limbaj pentru interesul lor. Eu vin dintr-o țară fostă comunistă. Iar planurile cincinale comuniste mi le aduc foarte bine aminte cum erau ele prezentate. De ce nu l-am numit programul 2020-2020, programul de creștere a ocupării forței de muncă sau să-i spunem programul Stockholm, pentru că totul începe de la modul în care ne explic, exprimăm până la urmă. IBM-urile trebuie să fie și ele implicate în crearea de locuri de muncă și nu am dori ca acest uh, program care vizează crearea de locuri de muncă să treacă fără să primească și un aviz critic din partea Parlamentului, în sensul că toate guvernele naționale trebuie să se implice pentru a înlesni crearea de locuri de muncă și trebuie să învețe din greșelile pe care le-a produs acest acest program de la Lisabona. Și o ultimă observație acum, domnule președinte nu trăim numai cu pâine și atât, trebuie pur și simplu să uh, consolidăm valorile noastre și așteptăm din partea Comisiei să și angajamente pentru respectarea unor valori, cum ar fi uh, protecția minorilor, care uh, totuși ține de istoria comună a Europei și protecția minorităților. Protecția minorităților, iar PPE-ul cred că va avea o atitudine critică. In time. Vă mulțumesc, dar vă rog să vă încadrați în timp. Este foarte important să respectăm timpul domnul Hannes Svoboda, vicepreședinte al grupului socialiștilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnilor și domnilor. Sunt încântat uh, să văd că atât de mulți membri ai comisiei sunt prezenți aici, păcat că nu sunt atât de mulți deputați prezenți, dar oricum mulți deputați uh, nu sunt prezenți pentru că nu au reușit să ajungă. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră, domnule președinte, în sensul că um, securitatea socială este foarte importantă, la fel și caracterul durabil al Europei. Evident, uh, șomajul trebuie să fie combătut pentru că este în creștere. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva sărăciei, așa cum spuneați și dumneavoastră. Dar uh, în ceea ce privește consolidarea bugetelor, sigur că trebuie să le consolidăm. Dar acest lucru trebuie să fie făcut într-un mod rezonabil și într-o secvență care să nu compromită eforturile pe care le facem pentru a crea locuri de muncă și pentru a combate sărăcia nu ați fost prezent uh, la summitul uh, în care s-a discutat problema romilor, însă uh, profit de această ocazie pentru a insista asupra importanței acestei chestiuni. Am văzut, am avut ocazia de a vedea tabere de romi în uh, Serbia și în alte locuri și cred că suntem cu toții conștienți de importanța acestei probleme. Acum uh, se pune problema consolidării, dar avem nevoie și de mai multe investiții. Am discutat uh, cu domnul comisar Kallas, am investit prea puțin în rețeaua transeuropeană și vedem acum care sunt rezultatele. Atunci când facem comparația cu proiectele din epoca de aur, în ceea ce privește programarea bugetară viitoare, avem neapărat nevoie de un parteneriat, pentru că vedem cum se comportă Consiliul atunci când vine vorba de reducerea anumitor bugete. Raportul Monti este cu siguranță foarte important și este foarte bine că ați uh, încredințat uh, această activitate comisarului Monti, dar când uh, Când discutăm uh, despre economia socială, trebuie să ținem seama de toate aspectele implicate. Sigur, uh, se fac uh, propuneri de mm, directive cadru. Nu vrem să intrăm în cele mai mici detalii, însă serviciile publice ar trebui să fie acoperite. Am văzut care este importanța serviciilor de transport. Uh, fie că este vorba de sectorul public, fie de sectorul privat. Oricum ar fi, acestea trebuie să fie integrate într-o politică a serviciilor publice. Ați vorbit despre impactul economic, ați vorbit despre situația Greciei și despre alte țări care se află în situație de criză. În momentul în care ne-am întâlnit cu domnul Van Rompuy, am văzut uh, că Consiliul European nu a obținut uh, niște rezultate impresionante. Dacă am fi intervenit uh, acum 3-4 luni, Grecia ar fi fost scutită de plata unor dobânzi prea ridicate. De aceea, cred că avem nevoie de mult mai mult decât ceea ce ne prezentați dumneavoastră. Să nu mă înțelegeți greșit, vă dau perfectă dreptate. Ne confruntăm cu criza și nu trebuie să așteptăm ca deficiturile să se prăbușească pentru a interveni. Trebuie să intervenim, dar trebuie să urmărim evoluția economică și evoluția bugetară statele membre spun nu, nu vrem să vă uitați la statisticile și la cifrele noastre, dar acest lucru este inacceptabil. Dacă vrem să evităm uh, ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și în ultimii câțiva ani, trebuie să procedăm altfel. De ce o țară și-ar ascunde statisticile și cifrele? Evident, fiecare țară are libertatea de a acționa, însă în zona euro, cred că acest demers trebuie să fie în concordanță cu abordare europeană. Noi suntem dispuși să încheiem acest parteneriat despre care vorbeați dumneavoastră, domnule președinte, dar cred că acest parteneriat trebuie să se bazeze pe un parlament puternic și, evident, pe o comisie puternică. Există în momentul de față negocieri în curs de derulare. Negocierile sunt importante, dar și spiritul care le animă este la fel de important. Unii încearcă să exploateze tratatul de la Lisabona, însă nu trebuie să îi lăsăm să facă acest lucru dacă o fac într-un sens negativ. Oricum este important să avem acest parteneriat. Mulțumesc, domnule Svoboda, pentru aceste remarci și pentru că ați respectat timpul de vorbire. Este un element important și acesta. Doamna Maria de Sarnez are acum cuvântul în numele grupului liberal, liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, găsesc acest program puțin cam timid. Eh, putem să ne așteptăm mai mult din partea Comisiei, eh, dat fiind eh, angajamentele pe care vi le-ați luat. Eh, toate angajamentele lui Michel Barnier eh, în domeniul economic merg, sunt foarte bune, însă trebuie să mergem mai departe la separarea activităților bancare, o interdicție a produselor derivate, cum eh, se face astăzi în Statele Unite. Trebuie să facem tot ce putem pentru a privilegia economia reală, investițiile durabile, care ele creează locuri de muncă, Uh, să nu ajungem la, un, la ultrafinanciarizare a economiei. Cred că avem nevoie de asemenea de proiecte majore. Trebuie să relansăm ideea Europei feroviare astăzi cu uh, criza uh, prin care s-au anulat mai mult de 20.000 de zboruri pe zi Însă cred că nimic nu poate să fie făcut fără o adevărată coordonare economică și fără guvernanță economică. Și regret că Consiliul este însărcinat cu un grup de lucru. Aș fi preferat să fie Comisia. Avem nevoie de coordonare bugetară, economică și industrială. Avem nevoie să creăm un fond monetar european pentru a putea asana finanțele publice. Avem nevoie să lucrăm spre o convergență fiscală, în special în ceea ce privește impozitele companiilor, în ceea ce privește uh, bugetul Uniunii Europene, trebuie să regăsim drumul către creștere. În ceea ce privește strategia pentru 2020, vă rog să nu renunțăm la obiectivele uh, în ceea ce privește sărăcia și educația. Este vorba aici de modelul societății europene pe care îl dorim. Vă mulțumesc foarte mult, doamna de Sarnez. Urmează acum doamna Harms, copreședinte a grupului Verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, distinși uh, comisari. Mi-aș fi dorit să participe chiar mai mulți uh, astăzi aici, la această reuniune. Salut prezența noastră aici și am constatat că programul de lucru pe care ni l-ați prezentat este unul foarte cuprinzător și se prezinte a fi extrem de ambițios. Chiar și în introducere se vorbește despre o nouă epocă. Nu sunt fermă convinsă că în detalii, odată luat la bani mărunți despre program, nu cred că uh, este un program fezabil atâta vreme cât vorbim despre crize financiare, crize ecologice și așa mai departe, am arătat că în Uniunea Europeană nu se pune numai problema unor dificultăți economice cu care ne confruntăm, ci în Uniunea Europeană ne confruntăm și cu nenumărate neajunsuri la nivelul cetățenilor în nord, vest sau în sud-est, oriunde s-ar afla ei, există diferențe între state membre. Este nevoie să se muncească foarte mult, mai ales să creăm o Europa socială cu mai multă dreptate pentru cetățeni și sunt de acord cu domnul Svoboda, trebuie făcute eforturi susținute pentru a ne asigura că programul care ne este prezentat este și suficient și este și adecvat pentru a combate sărăcia din ce în ce mai mare în Europa și nu suntem convinși și se face trimiterea acolo la criza financiară, la criza economică și toate acestea sunt cât se poate de justificate dacă ne gândim la uh, integrarea economică. Suntem de acord din acest punct de vedere cu o serie de propuneri care au fost făcute în legătură cu o adoptare a impozitelor asupra societății. Am făcut uh, presiuni în legătură cu acest lucru, există și un impozit energetic. Din toate aceste puncte de vedere, puteți conta pe sprijinul nostru dacă ele vor și intra vreodată în vigoare. Însă, în baza experienței pe care am dobândit-o în cadrul crizei financiare europene, constatăm că ducem în continuare lipsă de un plan foarte clar uh, de impozitare a tranzacțiilor financiare, sigur că se poate spune că acest lucru rămâne la latitudinea statelor membre. Domnul Sayer spunea pe bună dreptate că uneori este nevoie să fim foarte clar atunci când formulăm cerere și când ne susținem propriile cereri. Faptul că n-am reacționat suficient de repede sau cu suficientă inteligență la criza financiară din Grecia și faptul că nu am arătat că nu am găsit o soluție adecvată în ceea ce privește a doua legislatură, dumneavoastră uh, spuneați că veți acorda prioritate într-o foarte mare măsură serviciilor în general, serviciilor uh, așa cum uh, le înțelegem. Dacă ne concentrăm, spre exemplu, pe persoane, în sensul că să ne concentrăm pe serviciile publice, regulamentul pe care îl propuneți și reglementările pe care le propuneți au anumite lacune și ele unele nici nu există și uh, se constată că astfel v-ați încălca promisiunile pe care le-ați făcut. Există există o serie de direcții generale care se ocupă cu toată munca ce trebuie depusă în acest sens și s-au stabilit obiective diferite pentru 2050, spre exemplu. În materie de transport vorbim de o reducere cu 70% la uh, emisiilor eventual, însă ceea ce se prezintă aici, aceste observații par să nu uh, fie reținute, să nu joace niciun rol, nicio măsură, nicio direcție generală. Ce uh, putem spune despre această problemă legată de mediu? Ce se mai aude? Nu mai vorbim de acordul job, nu mai vorbim nimic de problema din Bali, de uh, acest subiect. Practic apar o serie de chestiuni în aceste probleme, se face referire tot felul de nume, Cancun, Africa de Sud și așa mai departe, care uh, sunt aspecte care arată că Uniunea trebuie să fie corect reprezentată. Mulțumesc. President Timothy Kirchhoff, Europe. Domnul Kirchhoff din partea ICR. Domnule președinte, vorbind despre programe, dați-mi voie să vă amintesc despre lecția învățată în urma programului din 92. Dacă Comisia vrea să uh, obțină rezultate, trebuie să stabilească niște priorități și să se concentreze pe o singură politică. În același timp, obiectivul instituirii pieței unice era un obiectiv legitim, care a fost înțeles de public și de toate părțile interesate. Însă, de atunci, vedem că Comisia lansează inițiative după inițiative, indiferent dacă Europa este forumul potrivit și indiferent dacă ar putea să obțină rezultate tangibile. Această abordare a fost greșită și a dat greș, de aceea salutăm noua direcție dezvoltată de domnul președinte Barroso. Economia europeană este încă într-o criză profundă și trebuie să schimbăm această situație. V-ați referit la criza imediată care a fost declanșată de sistemul bancar, v-ați referit și la presiunea crizei transporturilor dar cred că economia europeană a fost lăsată în urmă de economii mai competitive de dincolo de Atlantic și din Asia. De aceea salutăm această strategie a Comisiei pentru 2020. Sigur, există detalii care trebuie adăugate, există anumite modificări care trebuie făcute, însă abordarea este cea potrivită. Europa are nevoie de o astfel de strategie durabilă și inclusivă care să promoveze dezvoltarea durabilă și incluziunea socială. Aceasta trebuie să fie prioritatea majoră a Comisiei. Prosperitatea viitoare și beneficiile viitoare depind de succesul întreprinzătorilor, pentru că ei creează locuri de muncă durabile și cred că aceasta este cea mai bună politică antisărăcie inventată vreodată. Comisia trebuie să fie aliatul lor și nu adversarul lor și de aceea salutăm extinderea pieței unice pentru a asigura o implementare unitară a regulilor pe tot teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, este binevenită reducerea birocrației și modernizarea pieței muncii, îmbunătățirea activităților de formare și reducerea obstacolelor în, cal, în calea comerțului. Cred că președintele Barroso va avea sprijinul nostru. Sigur, nu ne plac toate aspectele unele măsuri reprezintă o încălcare a drepturilor statelor membre, cum ar fi inițiativa cetățenii Europei. În ceea ce privește programul de la Stockholm, încurajăm politica privind agricultura și pescuitul, însă preferăm niște soluții mai adecvate pentru agricultorii noștri. Apoi, în ceea ce privește afacerile externe, nu Credem că acestea ar trebui să fie lăsate doar la latitudinea Consiliului, ar trebui să fie preluate și de către Comisie. Vrem Vrem ca Europa să livreze beneficii cheie și sperăm că președintele Barroso și întreaga comisie uh, să profite de aceste programe pentru ca Europa să își revină și pentru a pune bazele unei prosperități viitoare pentru anii care vor urma. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Carco, pentru aceste remarci. Acum, în numele stângii Confederale Europene, domnule, domnul Portas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Titlul programului pe care îl discutăm astăzi este A venit vremea să acționăm. Însă a luat 5 zile ca să organizăm o videoconferință a miniștilor Uniunii. Pot doar să Uh, îl felicit pe domnul Barroso pentru simțul umorului. A venit timpul să acționăm, însă de ce nu am acționat înainte? Este vorba de o autocritică în acest titlu. Sau este doar un titlu al unei comunicări birocratice și ascunde pur și simplu lucrurile în spatele unor cuvinte. Luptăm împotriva sărăciei și excluziunii sociale se pare că facem acest lucru, însă eu nu văd acest lucru în realitate. Documentul dumneavoastră vorbește despre o inițiativă pentru redistribuirea profiturilor din dezvoltare și ocupare. Este o glumă, nu? Despre ce inițiativă este vorba aici? Cum putem să compensăm aici retragerea asistenței sociale pe care o fac multe state membre pe baza programelor de stabilitate? Cum se vor redistribui beneficiile uh, creșterii economice atunci când nu există creștere economică? Cum vom reduce numărul de săraci dacă nu vom atinge profiturile, profiturile celor bogați și foarte bogați? Reducerea de, programele de reducere a deficitului uh, pun economiile într-un corset și Uh, obligă la reducerea cheltuielilor publice. Asta înseamnă mai mult șomaj. Deci, într-adevăr, a venit vremea să acționăm. Acum, Comisia trage concluzia, se pare, că Uniunea Europeană trebuie să se unească pentru a lupta împotriva crizei. Poate ar trebui să-i întrebăm pe greci ce părere au. Am fost oare rapizi? Am fost corecți? Și ce facem cu agențiile de rating? Ce se întâmplă cu portughezii? atunci de fiecare dată când comisia le vorbește despre economie, cresc prețurile la alimente. Întrebați pe europeni de ce lucrurile stau așa cum stau și uh, cetățenii, când aud acest mesaj, zâmbesc, pentru că ei, cetățenii recunosc simțul umorului. Mulțumesc. Urmează acum domnul Fiorelă Provera. Mulțumesc, domnule președinte. Întreprinderile și în mod deosebit IMM-urile care reprezintă 99% din structura de producție din Europa au nevoie de patru elemente de bază accesul la credite mult mai ușor, o mai mare flexibilitate a pieții forței de muncă, mai puțină birocrație pentru înființarea și gestionarea de companii și, în același timp, protecție în fața concurenței neloiale. Apreciem munca depusă de comisie pentru a face mai suplă legislația europeană, în sensul că s-au anulat 1600 de acte, legislati- acte legislative în cadrul actualei legislaturi și suntem de acord cu propunerile prezentate de grupul la nivel înalt condus de domnul Edmund Stoiber. Un alt element important uh, pentru competitivitatea întreprinderilor reprezintă situația comerțului internațional. Și în acest moment de criză este foarte important ca sistemul de protecție comercială a Uniunii Europene să fie consolidat întreprinderile nu pot să concureze cu strategiile de dumping social și de mediu care sunt puse în aplicare de anumite economii emergente, cum este China, acolo unde costul mâinii de lucru este foarte scăzut. Nu există măsuri de protecție socială și nici costurile asociate și nu există nici standarde ridicate pentru protecția mediului. Un alt subiect în legătură cu care ar trebui să intervină Comisia cu și mai multă agresivitate este lupta împotriva contrafacerii și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Și, în sfârșit, în programul de lucru al Comisiei nu văd să existe niciun fel de inițiativă pentru a pune în aplicare măsurile prevăzute tratatul de la Lisabona în ceea ce privește politicile de coeziune. Pentru prima oară, articolul 164 din tratat recunoaște rolul concret al regiunilor muntoase, care reprezintă 40% din teritoriul nostru și peste 90 de milioane de cetățeni europeni. De aceea, vă cer ca în următorul program legislativ al Comisiei să introduceți o propunere de program cadru pentru a sprijini dezvoltarea și pentru a proteja zonele muntoase și pentru a exploata toate șansele de utilizare a energiilor regenerabile pe care le oferă zonele de munte. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum din partea grupului celor neînscriși, domnul Brons. Mulțumesc, domnule președinte. În programul de lucru al Comisiei pentru 2010 s-a spus că Uniunea Europeană trebuie să facă față unor provocări pe termen lung, precum globalizarea, și trebuie să-și recâștige competitivitatea. Problema este că Uniunea Europeană nu a făcut față globalizării, ci a îmbrățișat-o. A permis uh, un flux de importuri din um, alte state și singura modalitate prin care putem să ne recâștigăm competitivitatea este să reducem sau să aducem salariile la nivelul din alte țări. Eu nici măcar nu sunt favoarea uh, calității de membru al Uniunii Europene sau dacă aș fi uh, nu aș fi foarte entuziast. Cred că este mai degrabă o uniune globală și nu economică, care încearcă să asigure mobilitatea globală a bunurilor și serviciilor. Cred că statele membre suverane ar trebui să-și reconstruiască uh, centrele industriale. Mesajul meu este și pentru uh, toată lumea, Europa, dacă nu va reuși să-și protejeze industria și agricultura împotriva țărilor terțe, atunci va fi în pericol. Va trebui să se protejeze colectiv sau se va distruge. De aceea trebuie să se dezvolte politici de imigrație pentru a atenua efectele îmbătrânirii demografice. Sigur, aceasta este o problemă în multe țări, dar trebuie să ne gândim de ce s-au produs aceste probleme. Apoi, uh, femeile trebuie să-și întrerupă cariera sau să nu aibă copii. Sigur, este alegerea lor, dar alții urm- își urmează cariera pentru a-și plăti factura, nu pentru că nu vor neapărat uh, să îmbrățișeze maternitatea. De aceea, rata natalității a scăzut. Cred că trebuie să avem o abordare corectă asupra aspectelor economice, asupra forțelor economice, pentru că dacă modificăm aceste forțe economice, vom uh, modifica demografia familiilor. Cred că um, dacă um, avem uh, o abordare greșită, atunci uh, nu vom reuși. Există, de exemplu, și situații în care sunt, vin foarte mulți cetățeni din afară. Copiii imigranților sunt uh, considerați uh, europeni și populații indigene, dar nu este așa. Există culturi distincte care sunt făcute de oameni și nu invers. Nu noi suntem produsul culturilor noastre, ci culturile sunt rezultatul nostru. Dacă înlocuim europeni cu oameni din lumea a treia, înseamnă că Europa va fi înlocuită de lumea a treia. Europa este purificată încet, dar sigur, de cetățeni europeni. Mulțumesc! Poproșe pana președinționțego Comisiei Europeiskiej. Mulțumesc. Acum am să-l invit pe domnul președinte al Comisiei, uh, domnul Barroso, să ia din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vorbim despre cei care spun clar că sunt împotriva Uniunii Europene. Uniunii Europene. În afara acestora, putem spune că există o mare convergență în acest Parlament pentru pentru programul pe care l-am prezentat. Există un element comun în intervenția forțelor politice eh, și acesta este ambiția, că avem nevoie de mai multă ambiție în Europa. În acest sens, vreau să rețin câteva idei care au fost expuse și cu care sunt de acord. Domnul Zaier a vorbit de necesitatea de a evita Uh, planul cincinal al regimului comunist. De aceea trebuie să păstrăm flexibilitatea uh, pentru a ne putea adapta la un mediu în schimbare. În același timp vreau să clarific ca răspuns pentru domnul Sayer și domnul Svoboda că ei au dreptate atunci când cer mai multe acțiuni Uh, în domeniul economic și financiar din partea Uniunii. Și atunci când semnalează rezistențele care au avut loc în statele membre. Uh, de asemenea, rolul crescut al Comisiei în ceea ce privește monitorizarea uh, finanțelor publice naționale. Am cerut un regulament precis pentru a acorda mai multă putere de audit pentru Eurostat și acest uh, mandat a fost refuzat de unele state membre care nu doreau ca Comisia să își achite uh, atribuțiunile. La ieșirea din, aceste, din această criză am înțeles că suntem din ce în ce mai interdependenți, că politica economică nu mai ține doar de domeniul național, este vorba de interes național, însă de un nivel european. După cum a spus domnul Saer, domnul Svoboda, doamna Sarnez, uh, cu toții recunoaștem necesitatea acestei politici economice și în acest sens trebuie să înaintăm. Aici subliniez ambiția sub, menționată de domnul Svoboda și uh, faptul că parteneriatul consolidat între Comisie și Parlamentul European, atunci când vorbim despre perspectivele financiare, este nevoie să insistăm la anumite uh, politici dincolo de nivel guvernamental, pentru că tratatul de la Lisabona uh, merge în sensul contrar, consolidează dimensiunea europeană. Trebuie să folosim uh, această criză pentru a avea mai multă Europa după cum a spus doamna Sarnez, s-a făcut referire la regulamentele financiare. Este curios și chiar ironic că după atâtea cereri din partea statelor membre să acționăm în ceea ce privește reglementările financiare, statele membre în unanimitate s-au pus de acord pentru a reduce ambiția propunerilor comisiei, după raportul de la Rozier. Există o distanță, o diferență între declarații și deciziile luate. Sper că împreună Parlamentul și Comisia vom putea să uh, reducem aceste distanțe pentru a avea uh, mai multă coerență la nivel european. Pentru că avem nevoie de ambiție. Punctul important acum este să înțelegem bine principiul subsidiarității. Eu susțin subsidiaritatea și aici sunt de acord cu domnul Kirkhope cu ideea de subsidiaritate. Subsidiarității. Însă trebuie să decidem care este cel mai bun nivel de decizie. Uh, este interesant ce se întâmplă în această criză a traficului aerian. Am văzut în presă și nu doar în presa eurosceptică, ci și în presa Uh, serioase că Uniunea Europeană admite acum că au existat erori în decizii, în deciziile luate în ceea ce privește suspendarea zborurilor. Dar este incredibil uh, dacă există un domeniu care ține de competența națională, acesta este traficul aerian. Deciziile au fost luate de toți reglementatorii naționali. Este uluitor că se vorbește acum despre o vină a Comisiei Europene. Nu Comisia Europeană a creat vulcanul din Islanda. Să fie foarte clar, există niveluri diferite de responsabilități. Există un nivel național și un nivel european. În fiecare caz trebuie să vedem care este nivelul cel mai adaptat. Comisia este pregătită să își asume responsabilitățile. Însă, trebuie să constituim o alianță cu Parlamentul European pentru a stabili clar care este responsabilitatea noastră și care nu. Pentru că dacă nu, avem întotdeauna acest reflex și în moment de criză este mult mai ușor să se recurgă la retorică națională și populistă. Ca să spunem că este responsabilitatea Bruselului sau responsabilitatea Strasburgului, Eh, ceea ce înseamnă că ne declarăm neresponsabili la nivel național. Trebuie să știm foarte clar ce putem face la nivel european. Aici se pot adăuga se poate adăuga o valoare acțiunilor naționale. Ne putem concentra pe Agenda 2020, care concentrează punctele esențiale pentru Europa. Avem nevoie de creștere, însă o creștere mai echitabilă, mai deschisă, mai sustenabile, mai sustenabile, mai inteligentă, îndreptată spre viitor și așa vom putea să facem față problemei majore pe care o vom discuta în această dupămasă a șomajului în cadrul tinerilor. De aceea avem nevoie de o alianță între instituțiile comunitare și dacă lucrăm uh, cinstit cu statele membre, putem să ajungem la rezultate concrete pentru cetățeni. Aici cred că avem o bază bună pentru viitor și după această dezbatere, cred că toți colegii mei vor fi uh, încurajați de cuvintele dumneavoastră, de susținere și de exigența Parlamentului European. Vom încerca să fim la înălțime. Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Barroso, pentru răspunsul dumneavoastră. Aș dori să spun că Comisia are un mare aliat în Parlamentul European în toate acțiunile sale. Majoritatea membrilor Parlamentului European susțin acțiunile Comisiei Europene și susțin ideea unor puteri crescute pentru Comisia Europeană, în special în, pe timp de criză. Este clar că Uniunea Europeană este uh, necesară și este clar că Comisia Europeană ar trebui să aibă puteri mai mari. Tratatul de la Lisabona este în interesul cetățenilor europeani. europeni. Acum trebuie să ne asumăm aceste responsabilități și să transformăm tratatul în realitate. Vă asigur că majoritatea eurodeputațiilor sunt aliații dumneavoastră. Acum urmează domnul López Garrigo. Implemente. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să iau cuvântul lor pentru a felicita Comisia și pe președintele acesteia, pe domnul Jose Maria Durao Barroso, pentru acest program ambițios, cu caracter foarte european, pe care l-a prezentat în fața noastră și care, în mod evident, corespunde obiectivelor președinției spaniole a Uniunii Europene și a programului a troicii de președinții format din Spania, Belgia și Ungaria. Aș putea să vă spun că la nivelul Consiliului se fac eforturi de cooperare cu Comisia și cu Parlamentul European, pe care de asemenea doresc să-l felicit pentru intervențiile constructive de sprijinire a acestui program legislativ al Comisiei Europene. Comisia a făcut uh, un efort reprezentativ și toată lumea știe că noua comisie numită și Comisia Barroso II ar fi trebuit să-și preia mandatul la 1 noiembrie, Însă, din vari motive, acest lucru s-a întâmplat câteva luni mai târziu și face eforturi să recupereze timpul pierdut într-un mod cât mai susținut și cât mai constructiv, pentru care președinția spaniolă își exprimă mulțumirea și, și domnul Barroso și toți membrii comisiei, domnul vicepreședinte, eh, domnul vicepreședinte, domnul comisar și așa mai departe. Știu foarte bine cu toții că am o cooperare foarte bună cu comisia și recunoaștem acest lucru și avem respect față de Parlamentul European pentru că a existat dezbatere în acest sens și de fiecare dată atitudinea Parlamentului European a fost una foarte constructivă. Profit de aceea de ocazie pentru a cere încă o dată și Parlamentului European să sprijine aprobarea acestor inițiative legislative despre care vorbim astăzi și mai ales să poate fi aprobate cât mai repede cu putință pentru a se putea recupera timpul pierdut despre care vorbeam și sunt convins că ne vom bucura și de cooperarea Parlamentului European. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc foarte mult uh, pentru observațiile făcute în numele Consiliului. Vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care l-ați adresat pentru munca depusă de Comisia Europeană. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului președinte Barroso, precum și tuturor comisarilor, pentru că au participat astăzi la această discuție, au arătat cât de mare este pondra pe care o acordă cooperării cu Parlamentul European și exact asta și așteptăm. Și acestea fiind zise, închei dezbaterea. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Good to see you again. <laughs> Sorry, I'm just looking for the for the. So, colleagues, our next and last... Stimați colegi, următorul nostru subiect înainte de pauză